far from the main building, therefore I... Bună dimineața! Haideți să începem, deși um, nu suntem încă cu toți aici, dar clădirea, sala e fix departe. Voi continua așadar în germană, spune doamna președinte, are cineva ceva de adăugat la ordinea de zi? Nu pare să fie cazul, aveți protocolul ultimelor ședințe în față. Vă puteți uh, plânge dacă nu vă place și îmi puteți spune, dar presupun că nu veți face, nu aveți de ce să vă plângeți. Nu avem astăzi un regim lingvistic complet. De exemplu, nu avem slovena. Însă toți ceilalți au uh, interpretare. Puteți vorbi neerlandeză, dar nu puteți asculta neerlandeză. Avem astăzi o nouă colegă în, la secretariat, doamna Magorț. Vă rog, ridicați-vă ca lumea să vă cunoască. Evident, de la Comisia pentru Drepturile Femeilor. La noi am spus că atmosfera e mult mai plăcută, îi lăsăm pe bărbați <clears throat> să-și vadă de treabă, deci uh, nu ne certăm și o atmosferă mult mai culturală. Sunt uh, obraznică, dar așa merg discuțiile câteodată. La ora 10 am o altă ședință, mă va înlocui colegul Fontana. În ultimele săptămâni au avut loc mai multe dialoguri tripartite. Unul pentru Yes Europe sau Erasmus for All, indiferent cum doriți să-i spuneți, Apoi lunea trecută, cel de-al treilea dialog tripartit, pe 11 martie, pe 19 martie, ieri a fost cel din urmă și mai urmează două pe noul program pentru tineret. Nu voi merge pe text, spune doamna președinte. Am avut deci trei astfel de dialoguri despre educație, probleme tehnice și sport și tineret. Iar, după părerea mea, Consiliul, sub această președinție, foarte uh, pozitiv, lucrează foarte bine și am lucrat foarte bine. Colegiile noastre au fost și ele prezente întotdeauna. Am discutat întâi orientările generale în capitolul educație, apoi tineret și sport și în multe, în multe domenii am reușit să ne apropiem mult de Consiliu și pentru că s-a putut discuta foarte decent și cu Consiliul și cu Comisia <clears throat> în domeniul uh, educației și sportului. Am reușit aproape să ne punem de acord pe problema mobilității. Mai sunt câteva aspecte de ordin orizontal care tot apar în text și care urmează să fie soluționate pentru a putea reacționa, am amânat această discuție pentru că apare și în alte programe actele de implementare trebuie discutate la fel în toate textele. Deci discuțiile au loc în mod constructiv. Nu am discutat încă despre problema Master Loan, unde Consiliul nu s-a pus de acord, dar cred că am venit în întâmpinarea Consiliului cu propunerile noastre și probabil vom aborda acest subiect la întâlnirea următoare. O problemă pe care nu am putut-o soluționa Da. Uh, brand names, cred că nu vom avea totuși probleme și de aceea cred că putem gândi pozitiv. Ar fi trebuit să mai avem o ședință luna viitoare, dar n-am putut-o avea pentru că Consiliul nu are mandat, nu a obținut încă mandat, <clears throat> așadar probabil că negocierile vor continua pe 8-9 aprilie. Dialogul tripartit e foarte bun. La Creative Europe ne-am întâlnit pe 20 ceva februarie, doar ne-am uh, cunoscut, ne-am dat târcoale, dar Consiliul nu avea mandat, de aceea am fost prezenți, am stat de vorbă, dar mandatul l-a obținut abia pe 6 martie. Mâine dimineață va avea loc primul dialog tripartit cu ei. <clears throat> Structura programului, siglele, obiectivele, definițiile și rolul observatorului și acelor birouri creative. O problemă tratată diferit în statele membre. Apoi, marea problemă, Europe for Citizens. Situația că știți că ar trebui să fie cu o decizie, însă nu este. Am spus că vom face ca și când ar fi cu o decizie și vom încerca să transmitem Consiliului toate dorințele noastre. În mod surprinzător, în ciuda ceea ce mi s-a spus, uh, Consiliul și Comisia au fost foarte deschiși, au venit în întâmpinarea noastră, nu de la început, dar după ce am invitat-o pe doamna Dracula în biroul meu, nici n-a mai trebuit să le ofer șampanie, am obținut totuși o serie de concesii, <clears throat> pe lângă ceea ce acceptaseră, au mai acceptat modificări în text și acum încearcă să treacă asta în prin coreper. Dacă se va accepta în Coreper, va trebui să ne reîntâlnim, să ne hotărâm ce facem. Insistăm pe poziția noastră juridică, pe drepturile noastre sau pentru binele utilizatorilor dăm dovadă de deschidere și acceptăm poziția lor. Vom mai discuta împreună aceste aspecte. Toate sunt așadar pe calea cea bună. Mulțumesc și colegilor care sunt prezenți și care sunt deschiși pentru modificări în ședințele pregătitoare, poate chiar și modificări pe care le propuseseră ei și care se schimbă apoi într-un compromis între cele trei instituții. <clears throat> Cam acesta ar fi raportul despre cele trei dialoguri tripartite. Creative Europe va fi ceva mai dificil, pentru că nici nu am început încă pentru că nici nu sunt sigură că, dată fiind situația că nu știm ce fonduri vom avea, nu știu dacă vom putea discuta și problema împrumuturilor. De fapt, nu discutăm nici în cazul educației, pentru că e o problemă mare în Consiliu cu aceste împrumuturi. Împrumuturi care trebuie garantate de institute financiare în statele membre. Nu știu dacă există întrebări din sală, poate din partea celor care nu au participat. Se pare că nu. Mergem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Am dat un uh, raport domnului Alfonzi, limbile europene amenințate de dispariție și diversitatea lingvistică în Uniunea Europeană. <clears throat> Aș spune însă de la început că acest titlu nu se referă la limbile minorităților. Subiectul uh, limbile minorităților a fost discutat în repetate rânduri în comisia noastră. Trebuie, cred, să fim atenți și când facem amendamente. Limbile minorităților sunt altceva decât limbi pe cale de dispariție. Vă rog să țineți cont de acest fapt. Dacă faceți amendamente, nu voi permite amendamente care să meargă în direcția greșită, pentru că vom avea o discuție uh, mare, dar inutilă și subiectul a fost discutat deja cu altă ocazie. Din câte am aflat, există 3000 de limbi amenințate de dispariție și de aceea cred că e important să tratăm acest subiect, pentru că face parte din uh, identitățile noastre culturale diferite. Cred că a fost o idee foarte bună că a existat un grup interdisciplinar care a discutat acest subiect, iar domnul Alfonzi a acceptat să fie raportor. Am invitat astăzi o serie întreagă de experți, cărora doresc să le mulțumesc că au putut veni. Domnul Mosley, Atlasul world al cuvintelor și al limbilor pe care dispariția, unde se găsesc probabil cele trei uh, cele 3000 de limbi, expert din cadrul UNESCO, doamna Nici Flor, din partea secretariatului Cartei Limbilor Consiliului Europei. Dar, doamnă, e vorba de <clears throat> limbi amenințate de dispariție, nu limbele minorităților, da? Păi domnul Ferrando, rețeaua de promovare a diversității lingvistice, și apoi domnul Price Jones, șeful NPLD, chiar dacă nu știu ce înseamnă, ba da, se corectează doamna președinte, promovarea diversității lingvistice, care se ocupă tocmai cu această problemă. Avem timp până la ora 11 pentru acest punct și voi da cuvântul domnului Alfonsi, care își poate prezenta observațiile și apoi dăm 10 minute fiecărui expert, după care vom avea timp pentru întrebări și răspunsuri. Domnul Alfonsi, vă rog. Doamna președinte, bon. Da, mulțumesc, doamna președinte. Aș dori doar să mulțumesc uh, tuturor grupurilor pentru că această chestiune importantă a fost trecută pe ordinea de zi, pentru că până la urmă vorbim despre patrimoniul cultural european și asigurarea continuității sale, într-o situație în care putem vedea că, în multe cazuri, situația este îngrijorătoare. Comunitățile lingvistice care au în patrimoniu o limbă europeană se află adesea într-o situație pe care o consideră disperată și ar trebui să vedem cum am putea să uh, evităm uh, un prejudiciu ireparabil produs acestor comunități uh, lingvistice, prejudiciu care apare din pierderea unui bun cultural ar trebui să acționăm mai întâi în interesul acestor comunități lingvistice și, în al doilea rând, și pentru Europa, pentru că, până la urmă, sufletul construcției europene stă în diversitatea lingvistică prin limbi, prin practici uh, culturale. Știți că limba este însoțită de particularități uh, culturale, uh, culinare, care țin de artele plastice până la urmă, însă există și o conotație economică a acestor limbi care ar putea să folosească astfel și din, acest, din această perspectivă Europei. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Alfonsi, spune doamna președinte, dar acum cuvântul domnului Mozlei. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, este o onoare pentru mine și un privilegiu să fiu astăzi aici pentru a vă spune câteva cuvinte în legătură cu uh, acest atlas UNESCO al limbilor uh, pe cale de dispariție din lume. Am adus cu mine uh, edițiile în limba engleză și franceză. Mm și o harta lumii care să le însoțească. Deci, dacă doriți să uh, vedeți uh, cum arată acest atlas, uh, veți avea ocazia mai târziu să o faceți. Însă aș dori mai întâi uh, să uh, vă spun cum uh, a fost realizat acest atlas, cum ne-a venit ideea. Cum definește UNESCO limbile pe care de dispariție? În ce situație trebuie să se afle o limbă pentru a putea să-și câștige un loc în acest atlas? E bine, o definiție simplă a acestei situații este următoare. O limbă este uh, pe cale de dispariție atunci când copiii nu o mai învață. Însă, pentru a defini mai strict acest fenomen, trebuie să luăm în considerare mai mulți factori. Trebuie să ne gândim uh, la uh, numărul total al vorbitorilor, la transmiterea limbii între generații și la proporția vorbitorilor din întreaga populație, la membrii comunității și atitudinea lor vis-a-vis -vis de această limbă, apoi disponibilitatea materialelor pentru um, a educa pe cineva în această limbă, apoi domeniile în care se folosește limba respectivă, răspunsul la uh, noi uh, mijloace mass media sau uh, noi informații, apoi calitatea documentelor și informațiilor și, evident, atitudinea guvernelor și instituțiilor um, și aici ne referim și la utilizarea oficială a unei limbi. Toți acești factori așadar contribuie la posibilitatea ca o limbă să ajungă să fie pe cale de dispariție. Prima ediție a acestui atlas a fost publicată în 1996 Redactor a fost Ivan Broom, uh, profesor la Universitate Australiană și acolo apăreau uh, atunci 600 de limbi care erau considerate a fi pe cale de dispariție. Erau 53 uh, de pagini și 12 hărți. Cea de-a doua ediție din 2001 a fost editată de același profesor, profesorul Broom, și a fost încheiată înainte ca dânsul să decedeze. Însă uh, dânsul reușise să asambleze o echipă internațională de uh, experți, uh, uh apoi uh, uh, fiecare hartă era explicată uh, și uh, de asemenea, s-a folosit un sistem de culori pentru aceste uh, limbi pe cal de dispariție, sistem care este folosit și în această ediție noastră. Numărul limbilor a trecut de la 600 la 800 uh, în uh, cea de-a doua ediție, cu 90 de pagini de text și 14 uh, hărți, însă tot nu era completă această ediție. Însă, datorită unei finanțări generoase a Guvernului Norvegiei, am reușit să extindem proiectul în diverse maniere pentru a obține o nouă ediție. Aceasta a apărut pentru prima dată în două formate, unul digital, online, accesibil pe site-ul UNESCO, și ediția uh, pe hârtie pe care am adus-o cu mine astăzi. Versiunea digitală a fost uh, lansată la Paris în februarie 2009 uh, cu ocazia limbii internaționale, Zilei Internaționale a Limbilor Materne. Apoi a apărut și o versiune scrisă în engleză și spaniolă. Deci avem trei versiuni pentru această ediție. Pe internet uh, acest atlas este disponibil uh, oricui dorește. Prin urmare, orice omisiune poate fi uh, rectificată și putem incorpora lipsurile pe versiunea online, iar ulterior vom actualiza versiunile pe hârtie. Acum uh, sunt incluse 2500 de limbi în această ediție, adică aproximativ o treime din totalul limbilor vorbite în lume. Din moment ce uh, uh, limbile um, uh, dispar uh, în ritmul uneia pe săptămână, echipa editorială a hotărât uh, să includă și limbile dispărute printre limbile care apar în această ediție. Așadar, 230 dintre limbile care apar în ediție uh, sunt limbi care au dispărut uh, încă de prin anii 1950. Practic, uh, există deja două generații de uh, oameni care și-au pierdut uh, limba. Nu s-a schimbat uh, mult, nu s-a schimbat lucrurile profund de la ultima ediție. Pur și simplu, hărțile anterioare apăreau într-o singură culoare la o scară adecvată pentru regiunea vizată, însă nu apăreau detalii topografice, nici uh, orașe sau uh, alte obiective. Noile hărți se bazează pe tehnologia uh, Google, însă nu sunt prea încărcate cu detalii geografice, cel puțin versiunile tipărite, pentru că nu vrem să distragem atenția utilizatorilor de la ideea limbii care dispare. Însă există în versiunea online posibilitatea de a face zoom in pentru a folosi uh, uh, scări diferite uh, astfel încât fiecare să găsească pe hartă ceea ce își dorește. Tot online este posibil să se selecteze o limbă, făcându-se click pe simbolul său și așa se poate face referire trimitere la uh, toate informațiile uh, în legătură cu limba în cauză. Dacă vreți să încercați acest uh, lucru, puteți să o faceți. Eu n-am în fața mea un ecran, însă intrați pur și simplu pe site-ul UNESCO, www.unesco.org culture și de acolo vă descurcați. Care sunt datele pe care le puteți găsi? E bine, uh, numele sau numele alternative ale limbii, apoi uh, uh, codul ISO, Codul 639-3 este un cod pe care îl are fiecare lumbă vorbită în lume. Recunoașterea ca limbă separată este uh, un lucru greu de cuantificat, este un criteriu dificil, pentru că, pe de o parte, o limbă poate să aibă mai multe denumiri, mai multe nume, uh, de asemenea, se poate face referire la dialecte, la limbii uh, în cauză, iar pe de altă parte, mai multe limbi împărtășesc același nume. Prin urmare, e greu să stabilim o identitate separată. Pentru acest proiect, lumea a fost divizată în regiuni cu sără de cuprindere continentală mai degrabă. Iar uh, apoi, pe baza hărților, am oferit și uh, textul la uh, Paris, la sediul UNESCO, uh, editorii uh, au cu toții o parolă pentru a putea să pună fiecare limbă pe propria lor hartă, astfel încât să poată furniza informații despre toate limbile. Apoi informațiile sunt indexate, grupate pe țări, apar în ordine alfabetică, astfel încât utilizatorii pot să caute pe o listă fiecare țară. Bineînțeles că limbile pot să corespundă mai multor state sau cititorii pot uh, să consulte indexul din versiunea uh, imprimată. Se pot verifica și uh, codurile ISO și uneori experții uh, se pare că nu au fost de acord cu codurile care au fost alocate fiecărei uh, limbi în parte, pentru că uneori codurile au fost uh, alocate unor grupuri de limbi sau uneori identificau greșit limbi sau dialecte. Prin urmare, s-au făcut corecții la lista oficială de coduri. Uneori au fost nevoie de coduri suplimentare sau un cod veche trebuia să primească o altă limbă, o nouă limbă. Apoi, în ceea ce privește cartografierea limbilor în acest atlas, ei bine, putem spune că uh, limbile apar ca puncte, nu ca uh, poligoane. Așadar, fiecare punct lingvistic uh, are o dimensiune standard. Punctele foarte mici pot să nu fie observate, punctele mari ar putea să aglomereze punctele mici. Uh, așadar, din moment ce nu uh, cartografiem limbile uh, stabile sau limbile neafectate, nu putem folosi poligoane, pentru că acestea nu ne-ar sugera nimic n-ar face decât să ridice mai multe întrebări decât răspunsuri. Prin urmare, ne-am confruntat cu problema de a uh, folosi uh, punctul uh, standard în locația cea mai centrală pentru fiecare limbă în parte. Apoi, e clar că uneori vorbitorii sunt răspândiți pe o arie vastă, de exemplu, cum se întâmplă în anumite părți din America de Nord sau în Siberia. Și asta pune o altă problemă. S-ar putea ca între aceste spații să apare alte limbi. Prin urmare, noi puncte noi însă am încercat să nu folosim în exces aceste puncte și am aplicat uh, anumite uh, politici pentru vorbitorii uh, nomazi, să spunem. Prin urmare, în acest caz, nu puteam decât uh, să folosim câteva puncte reprezentative. În toate cele trei ediții, uh, fiecare limbă a primit uh, un uh, cod uh, de uh, culoare. Culori care merg de la galben deschis la negru. E sigur dacă o limbă este sigură dacă toate generațiile vorbesc, dacă transmiterea de la generație la alta nu este întreruptă. Aceste limbi nu se regăsesc însă în uh, atlas. Limbile stabile însă amenințate reprezintă următorul nivel. Așadar, dacă o limbă este vorbită în majoritatea contextelor de toate generațiile uh, și nu se întrerupe transmiterea, uh, de, deși există multilingvism în limba maternă, și în anumite contexte, atunci intrăm în această categorie. Anumite, state nu se, anumite limbi nu se regăsesc neapărat uh, în acest atlas, uh, însă uh, sunt limbi care trebuie urmărite de o comisie de experți. Apoi următorul stadiu este limbi vulnerabile, adică dacă majoritatea copiilor sau familiilor unei comunități vorbesc o limbă, să zicem, doar acasă. Atunci trecem la nivelul următor, limbi Um, pe cale de dispariție dacă limbile nu mai constituie limbi materne sau nu mai sunt uh, învățate acasă. Apoi uh, sunt uh, limbi sever amenințate dacă sunt vorbite doar de către generațiile în vârstă, de către bunici. Părinții s-ar putea să mai înțeleagă limba, însă nu o vor transmite copiilor. Apoi avem limbi aflate într-o situație critică Uh, în ceea ce privește dispariția, dacă sunt vorbite doar de străbunici, dacă limba nu este uh, folosită în fiecare zi de către uh, toată comunitatea. Și dacă anumite persoane și-o amintesc doar parțial și nu mai transmit. Sunt și limbi care deja au dispărut, marcate cu negru, dacă nu le mai vorbește nimeni sau nu și le mai aduce nimeni aminte. Am decis să includem aceste limbi, după cum spuneam, Uh, dar e vorba despre limbi care au dispărut doar în ultimii 60 de ani. Uh, această categorie se pare cea mai controversată, a creat uh, cele mai multe discuții de la publicarea atlasului. Aș putea să vă mai spun și alte lucruri, însă aș dori mai degrabă să mă refer uh, la etapa uh, în care uh, ne aflăm în acest moment. Aceasta este una interesantă. UNESCO a comandat uh, Fundației pentru Limbi pe cale de dispariție, o fundație caritabilă din Marea Britanie, să urmărească situația acestor limbi. Primim feedback deja de vreo 2 ani, neîntrerupt, sau mai bine de 4 ani, spune vorbitorul. Iar acum uh, primim uh, informații într-o uh, manieră regulată, după ce a existat un flux masiv de informații în prima etapă. Se verifică și acuratețea informațiilor, pentru ca apoi limbile să poată fi incluse în atlas, însă acest, acest proces este unul foarte dificil. Luăm în considerare statutul uh, limbilor pe această uh, scară a dispariției, uh, clasificarea limbilor, limbilor pe, în această ierarhie, dialecte și așa mai departe. Luăm în considerare și noile materiale de învățare a limbilor, anecdote legate de identificarea vorbitorilor limbilor, Uh, sau declarații politice, de obicei ale reprezentanților minorităților care doresc uh, să lupte pentru recunoașterea drepturilor lor, primim mult feedback din partea acestora, apoi ne interesează chestiunile legate de criteriile UNESCO. Aș putea să vă mai spun multe în legătură cu modul în care facem față feedback-ului, dar cred că e timpul să mă opresc aici uh, și dacă doriți să mai aflați ceva, puteți să-mi adresați întrebări. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Mosley. Ar fi fost mai ușor să vă urmărim dacă ați fi avut o prezentare. Dar asta e. Nu? nu e nimic în spatele meu. Da, am o prezentare PowerPoint. Ar fi trebuit să ne spuneți de la început. Oricum, am înțeles. Vă mulțumim foarte mult, a fost o prezentare foarte interesantă. Dau cuvântul acum doamnei Nicifor, pentru, reprezentat pentru limbile minoritare la Consiliul Europei. Facem cererile apoi? Da, dar notează-le, te rog. Trebuie notate. Stimată doamnă, mulțumesc, bună dimineața tuturor. Mă voi concentra pe Uh, Carta Europeană a Limbilor Minoritare. Această cartă este singurul tratat din lume care vizează este singura, singurul tratat mondial care vizează protecția și promovarea limbilor membrilor uh, comunităților tradiționale sau lingvistice limbile istorice sau tradiționale din Europa se află în, uh, câteodată în pericol de dispariție. Această carte este pe de o parte inovantă și pe de altă parte oferă o adevărată flexibilitate pentru ca fiecare limbă să fie luată în considerare în funcție de situația sa. este vorba despre limbile folosite pe teritoriul unui stat de către un grup uh, minoritar din țara respectivă. Nu este vorba despre dialecte ale limbii oficiale sau limbile migranților. Carta are 25 de părți actualmente, uh, dintre care 16 reprezintă uh, uh, state membre Există și țări din afara Uniunii Europene care nu au ratificat încă această carte, însă o parte din aceste uh, țări s-au angajat față de Consiliu să o ratifice. De asemenea, și uh, țările care sunt în curs de aderare la Uniune s-au angajat să ratifice această carte. o rezoluție din 2003 a Consiliului uh, definește această carte despre un cadru legal cheie de referință de aplicație în acest domeniu lingvistic. Această carte nu se uh, bazează pe drepturile indivizilor, ci pe promovarea limbilor minoritare. Astfel, există obligații pentru părțile membre pentru promovarea acestor limbi minoritare. Abordarea cartei este ca aceste limbi să capete o mai mare importanță în, uh, în viața publică pentru a le asigura supraviețuirea. Trebuie ca aceste limbi să fie promovate în mod activ în, uh, în uh, administrație, în uh, educație, în uh, domeniul administrativ și așa mai departe. Carta a fost făcută pentru a acoperi o situație cât mai largă a limbilor europene și astfel contribuie la caracter, acest lucru contribuie la caracterul unic al acestuia. Obligațiile se împart în două tipuri mari, o serie care se aplică tuturor minorităților dintr-un stat, tuturor limbilor minoritare dintr-un stat și apoi o serie de obligații în partea a treia, obligații concrete. Statele aleg limbile asupra cărora să aplice aceste măsuri și, pe de altă parte, pentru fiecare limbă în parte, în mod ideal, vor alege măsurile aplicabile. În partea a treia se regăsesc aceste obligații care variază de la educație în limba minoritară, uh, educație totală, până la um, predarea limbii respective. Există și măsuri care vizează mm, programe de televiziune în limba respectivă. În ceea ce privește folosirea limbii în administrație, alături de limba oficială, înseamnă, practic, acceptarea cererilor formulate în limba respectivă. Carta se aplică, deci, unor situații lingvistice foarte diverse. Avem și un mecanism de monitorizare și un uh, grup de experți care monitorizează punerea în aplicare a acestei carte în statele membre și formulează um, propuneri Uh, Consiliul uh, Europei formulează propuneri către statele membre. Unele dintre uh, aceste limbi au o poziție foarte uh, puternică, foarte solidă În, Slova- în Slovacia, uh, maghiara este uh, protejată prin uh, această cartă și poloneza, însă într-o um, măsură mai mică. Spre exemplu, se oferă cursuri de limbă poloneză. Limba idiș, de asemenea, figurează pentru, um, în această carte pentru Slovacia, dar uh, vizează mai ales uh, uh, cursurile de limbă. În Finlanda, careliana și limba sami, sami de nord, sami de Scud și inari sami, în Germania se, ser, sârba de sus și sârba de jos. Uh, Germania este uh, o parte a cartei de mai bine de 10 ani. În 2010 s-a anunțat că au anunțat că vor lansa o serie de cursuri de limbă freziană. În ceea ce privește situația limbilor s-au înregistrat câteva uh, progrese, și anume recunoașterea unor limbi care nu dispuneau de un uh, statut mai, devreme, mai înainte, cum ar fi slovena în Germania, cum ar fi sau uh, în Cipru limba maronită. de asemenea în uh, țările de jos folosirea uh, femininului Iată, deci, o varietate foarte mare de situații. Această carte este clar un instrument bun pentru promovarea și protejarea tuturor limbilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Ceea ce ne arată din nou problema între pe cale de dispariție și ale minorităților. Mă bucur că există această cartă <clears throat> care dă posibilitatea acestor limbi rare să fie învățate și vorbite în zonele respective unde sunt uh, folosite. În uh, Balcani încercăm să promovăm această carte, să fie acceptată. Un exemplu bun în Serbia, în Voivodina, acolo în uh, Parlament se vorbesc șase limbi, toate traduse, iar în Macedonia de curând este folosită și albaneza în Parlament și tradusă. Sunt exemple despre cum această carte ajută la identitatea noastră culturală. Dar toate sunt limbi de minorități, nu sunt limbi pe calea de dispariție și de aceea cred că trebuie să fim atenți și să diferențiem. De ce am rezervele mele. Domnul Ferrando, vă rog, din partea rețelei pentru promovarea diversității lingvistice. Mulțumesc. În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Ne bucurăm că putem participa aici din partea Uh, organizației NPLD și vă vom uh, spune câte ceva despre activitatea noastră. Rețeaua noastră a fost înființată în 2006. Câteva guverne au avut atunci impresia că există un gol în uh, spațiul european, în spațiul lingvistic și a fost creat acest NPLD atunci. Avem un uh, președinte, o doamnă președinte, doi vicepreședinți care îl susțin pe președinte, care provin din Catalunia, și apoi un director executiv care se află aici în dreapta mea, un uh, consultant politic, un lider de proiect. Avem reprezentanți și ajutor din partea comisiei europene. Există și proiectul de învățare continuă 2013-2015. Deocamdată avem un buget de 183.000 de euro pe an. Vă veți întreba, poate, de ce limbile regionale și limbile statelor mici sunt numite astfel – nu se numesc doar limbi regionale, ci și limbi uh, pe calea de dispariție. Răspunsul e simplu. NPLD se ocupă de o serie întreagă de limbi foarte diferite și limbi uh, oficiale ale Uniunii Europene, precum irlandeza și estona, dar și alte limbi, precum basca, catalana, galițiana sau limbi pe cale de dispariție care cer să fie recunoscute oficial, bretona de exemplu sau chiar corsicana. <clears throat> Apoi limbi de stat, limbi regionale, limbi uh, ale minorităților, limbi pe cale de dispariție, sunt grupe foarte diferite. Irlandeza, de exemplu, este limba, o limbă oficială a Uniunii Europene. catalană, pe de altă parte, e folosită de mult mai, multă, mai mulți vorbitori în fiecare zi, câteva milioane. Ce se mai întâmplă cu alte limbi, precum finlandeza, care e vorbită și în Suedia, și invers, Suedia în, suedeza în Finlanda, estona în mai multe limbi, sau care e legătura, vă veți întreba, poate toate aceste asociații s-au uh, alăturat acestei rețele. Noi suntem un membru cu drepturi depline <clears throat> și încercăm să ajutăm aceste limbi și să creăm sau să folosim sinergii existente în întreaga Europa, colaborând cu diferitele instituții, Parlamentul, Comisia și așa mai departe. Încercăm să lucrăm la nivel european în elaborarea de strategii, de politici pentru a putea revitaliza aceste limbi și pentru a le da importanța cuvenită la nivel european. NPLD este un instrument eficient în promovarea acestor limbi. Prin această rețea am ajuns să ne și cunoaștem mai bine, iar uh, legăturile acestea se văd, de exemplu, între nordul și sudul Europei. Ce vreau să spun clar este că NPD nu, nu are o privire întoarsă spre trecut sau o privire nostalgică. Din contră, noi lucrăm pentru a ne concentra pe tendințele actuale și pe probleme curente în comunitățile din Europa. Avem mai multe domenii tematice. Economie, creștere, competitivitate și rolul pe care limbile îl pot juca în acest proces. Studiem mobilitatea, migrația și limbile ca sursă a dinamismului. Totodată încercăm să promovăm o foaie de parcurs europeană pentru diversitate lingvistică împreună cu Parlamentul, Comisia și diferitele comunități lingvistice. În ceea ce privește legătura dintre limbi și economie, am dat lucru un studiu la Universitatea din Geneva pentru a se studia rolul pe care îl joacă limbile, în special limbile mici și medii, ce rol joacă în economie. Iar raportul vine cu câteva rezultate foarte interesante în ceea ce privește contribuția limbilor la competitivitatea economică. Nu avem niciun dubiu că limbi mari, precum engleza, spaniola, franceza, au și ele o contribuție directă la a ajuta pe oameni să-și găsească locuri de muncă. Dar raportul arată că și limbile locale trebuie uh, ajutate pentru a ajuta economiile locale. Un aspect foarte important în uh, perioada actuală. Un alt rezultat al acestui studiu arată că impactul limbilor asupra inovației și dinamismului și deci cum cei care vorbesc o limbă de mică circulație vorbesc cu siguranță și o limbă de mare circulație. De exemplu, nimeni care vorbește și Corsicană nu vorbește și franceză, la fel și cu catalana și uh, franceza sau uh, limba din țara Galilor și engleza. E vorba deci de multilingvism până la urmă. Acest studiu vorbește și despre motivele pentru care oamenii se mută pentru o relație, pentru un loc de muncă, indiferent de cauza pentru care se mută. De exemplu, în Catalonia vorbesc catalană și spaniolă sau se mută în Belgia pentru a-și găsi un loc de muncă sau pentru a-și urma partenerul și uh, copiii lor în uh, Belgia s-ar putea să vorbească atât uh, franceza cât și flamanda, dar de acasă spaniola și catalana, sau cineva din Maroc care vorbește araba și apoi se mută în țările de jos, iar copiii vor vorbi catalană, bască, castiliană și arabă. Sunt situații care se întâlnesc din ce în ce mai des în Europa, dată fiind mobilitatea cetățenilor. Problema este să încercăm să păstrăm toate aceste limbi pentru generațiile viitoare, pentru că ar putea fi un adevărat avantaj pentru viitoarele generații. Nu e vorba doar de e vorba de avantajele multilingvismului. Mulți au arătat că un continent care vorbește o singură limbă ar presupune mult mai multe costuri și ar fi ineficient. Iată care sunt deci uh, beneficiile multilingvismului atât la locul de muncă, dar și în viața socială. e <clears throat> important să promovăm uh, diversitatea lingvistică Raportorul François Alfonsi a promovat acest lucru, ca și doamna Kinga Gall, din Iar pe 11 aprilie, la ambasada Irlandei, va avea loc un uh, eveniment la care sunteți cu toții invitați. E un eveniment care se referă la Europa care nu-și uită limbile. Să nu uităm că o democrație e măsurată și în funcție de cum își uh, tratează minoritățile, iar multilingvismul în Europa e o realitate curentă care se schimbă în permanență, iar noi lucrăm la recunoașterea tuturor acestor limbi. Noi dorim ca aceste limbi să fie prevăzute ca o parte integrantă în Europa. Nimeni să nu fie obligat să renunțe la limba sa. Trebuie să depășim uh, prejudecățile și să lucrăm deschis cu toate limbile. Astfel, popoarele pot comunica mult mai bine. NPD insistă pe un multilingvism corect care trebuie atins în Europa. Iar acest uh, instrument este și unul pentru dezvoltarea socială a tuturor comunităților. E important pentru dialogul între popoare. Știu că este un obiectiv curajos pe care nu îl putem realiza uh, singuri. Dorim să lucrăm împreună cu dumneavoastră, cu parlamentari europeni, cu Comisia Europeană, cu comunitățile lingvistice, pentru a atinge împreună aceste obiective. Numai așa toate limbile Europei pot să se facă auzite. Mulțumesc! Și acum, domnul Chris Jones, președintele acestei organizații. Mă rog, aveți o prezentare? Bună dimineața tuturor! În primul rând, permiteți-mi să vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați oferit-o de a mă afla astăzi aici și sper că, domnul președinte, veți găsi utilă prezentarea mea în PowerPoint. În ultimele săptămâni am uh, citit, un, am uh, redactat un raport și aș dori să vă împărtășesc câteva dintre uh, aceste experiențe și de asemenea să vă dau și câteva explicații în privința situației actuale din Europa în ceea ce privește limbile amenințate cu dispariția. Evident, dispuneți deja de câteva informații de la antevorbitorii mei, deci multe dintre observațiile pe care le voi face eu acum au fost deja puse în context de aceștia limbile minoritare și limbile amenințate uh, sunt foarte interesante pentru că până la urmă nu există o definiție clară a limbilor amenințate. La UNESCO există o serie de categorii, însă pentru a hotărâ ce înseamnă o limbă amenințată, această discuție e mai dificilă. În ceea ce privește definiția cea mai bună provine dintr-un uh, document uh, ad hoc de la UNESCO care spune că o limbă este aflată în pericol atunci când vorbitorii nu o mai folosesc. Însă, în realitate, majoritatea limbilor care nu sunt limbi oficiale, statale, intră în această categorie. Deci, practic, toate acele limbi sunt limbi amenințate. Deci, dificultatea este de a, de a defini cu adevărat o limbă amenințată și trebuie să mai lucrăm pe acest subiect. Dar vom reveni probabil asupra acestui fapt mai târziu. În ceea ce privește Uniunea Europeană, Consiliul European, prin rezoluția sa din noiembrie 2008, a indicat ce înseamnă limbile pentru comunitățile europene. Este vorba despre o, un patrimoniu comun, o moștenire comună și chiar o provocare și un activ pentru Europa. Deci este vorba despre un angajament din partea Uniunii Europene în acest context. Și plecăm, deci, în observațiile noastre de la acest punct, care valoarea unei limbi și ne putem întreba de ce trebuie neapărat să vorbim o limbă, de ce n-am putea cu toții să vorbim velșă, pentru că e limba mea și mi-ar face viața mult mai ușoară. Care e valoarea limbilor? Ei bine, în ceea ce privește creativitatea și inovația, acestea pot duce la o uh, creștere a uh, Europei. Este clar că cei care vorbesc mai multe limbi pot avea o creativitate mai mare decât uh, cei care nu vorbesc decât o singură limbă. Deci creativitatea și uh, sensibilitatea în comunicare sunt încurajate de vorbirea mai multor limbi. Însă există și alte aspecte. toate artele creative, mass media au nevoie de aceste abilități, însă și multe sectoare industriale de asemenea. Am avut o prezentare în privința numărului limbilor la nivel mondial. Este vorba de o cifră situată undeva între 6 și 7 mii de limbi, dar 97% dintre Uh, din populația lumii vorbește circa 4% din limbile pământului. Deci este vorba de, deci despre niște uh, limbi extrem de majoritare. La nivel european, și la, uh, pentru a vedea câte limbi sunt vorbite aici, doar 3% din uh, limbile indigene ale lumii sunt vorbite în Europa. În, Uniunea Europeană sunt 128 de limbi considerate drept aflate în pericol. În ceea ce privește limbile amenințate, încă o dată apare acea problemă a definirii acestora, însă aceste limbi sunt uh, uh, vorbite mai ales în uh, zonele defavorizate și rurale. Iar vorbitorii acestor limbi adesea consideră că limba pe care o vorbesc nu are mare valoare și, în consecință, nu o transmit generației următoare. UNESCO a stabilit o serie de criterii care pot fi folosite pentru a hotărâ dacă o anumită limbă este în pericol sau nu. Atunci când nu există o transmitere intergenerațională, când este vorbită de, de către foarte puțini vorbitori și așa mai departe, o serie de criterii care ne ajută să înțelegem dacă o limbă este aflată în pericol sau nu. În Uniunea Europeană știți foarte bine câte limbi oficiale există, știți și câte limbi regionale sau uh, minoritare există. Uh, cinci dintre acestea sunt considerate drept semi-oficiale. Toate celelalte limbi vorbite în Uniunea Europeană nu au un statut oficial s-a încercat găsirea unei noi descrieri a limbilor minoritare sau autohtone sau cum doriți. Adesea, ă, când, atunci când limbile se vorbesc doar într-un stat, sunt numite limbi autohtone. Apoi există limbile autohtone și transfrontaliere. Atunci când, ă, spre exemplu, basca în Spania și basca din Franța. Apoi există limbile transfrontaliere. În Europa de Est există multe astfel de limbi. Și apoi limbi neteritoriale, cum ar fi limba romanes. Iată, deci, o serie de criterii care ne ajută să clasificăm limbile. Ați auzit uh, o prezentare a cartei care Mm, oferă oarecum o structură pentru abordarea limbilor aflate în pericol. Însă dacă vorbim despre protecția pe care o oferă această cartă, limbile amenințate intră mai degrabă în prima secțiune. În acea de-a doua, uh, se, statele membre oferă informații detaliate în privința manierelor de a apăra uh, limbile respective. În ceea ce privește finanțarea acum, singura măsură pe care o pot folosi aici este cea care vizează limbile minoritare. În 1983 um, a fost uh, lansată acțiunea pentru promovarea și salvarea limbilor minoritare și regionale și a culturii <clears throat> din Uniunea Europeană. Însă aceasta a fost uh, considerată drept uh, oarecum ilegală la sfârșitul anilor 90. În 2011 um, s-a spus foarte clar că finanțarea acestor programe nu este suficientă la nivel european. Uniunea Europeană a lansat o serie de inițiative și de documente politice pentru a susține diversitatea lingvistică și multilingvismul. Nu voi intra în detaliu în privința acestor inițiative din ultimii zece ani. S-a vorbit despre, eventual despre crearea unei agenții sau despre crearea unor rețele de susținere a acestor limbi. Există deja o serie de astfel de rețele, însă finanțarea nu este, foarte, nu este cu adevărat considerabilă. Unele state membre au dezvoltat adevărate strategii pentru limbile vorbite în, pe teritoriul lor. Este vorba despre legislație, finanțare și așa mai departe. Și multe dintre aceste uh, Um, proiecte, nu toate vizează limbile amenințate. În ceea ce privește, dar mai ales acesta vizează limbile minoritare. Tehnologia și um, mass media socială reprezintă un atu pentru aceste limbi, pentru că atunci când nu există infrastructuri suficiente, mass media și uh, tehnologia pot, le pot încuraja. Atunci când o limbă moare, moare de obicei pentru totdeauna. Deci, dacă vrem ca aceste limbi să supraviețuiască, trebuie să le susținem cu adevărat. La nivel european există uh, problema subsidiarității, chestiunea subsidiarității, deci e vorba despre o chestiune care vizează statele membre, însă această răspundere ar trebui să fie luată la nivel european pentru apărarea diversității lingvistice din Uniunea Europeană. În raportul meu am uh, elaborat o serie de recomandări, însă cred că pentru a ne asigura de succes, dacă într-o cum reușești să faci un tânăr de 20 de ani să-și vorbească limba sa chiar și când iese la o bere în weekend. Trebuie să vedem cum putem susține într-adevăr limbile amenințate și cum ne asigurăm că diversitatea lingvistică din Europa va supraviețui. Vă mulțumesc foarte mult! Multe, foarte multe informații și foarte multe recomandări. Mi-e teamă că nu e ușor de formulat un răspuns potrivit. Avem această sabia lui Damocles deasupra capului, și anume subsidiaritatea, și cred că facem ce ne stă în putință, însă să, nici nu credeți că avem un sac mare de bani aici. E vorba despre uh, despre Europa creativă. Evident, putem lua în calcul aceste chestiuni, însă cred că ideea de bază este să sensibilizăm statele membre și regiunile să facă tot ce le stă în putință pentru că ei au banii respectivi. În orice caz, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste informații și dau cuvântul acum primului vorbitor, domnul Fisa Santiago. Eh, mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului Alfonsi pentru că este raportor pe acest dosar foarte important. Aș dori să mulțumesc și celor care au luat cuvântul în această dimineață. Sunt de acord că acest subiect este unul foarte important și împărtășesc opinia că limbile minoritare sau pe cale de dispariție ar trebui protejate. Adesea acest demers este unul dificil însă trebuie să protejăm aceste limbi pe care le folosim pentru a vorbi, pentru a ne ruga, limbi care au fost vorbite de foarte multe figuri uh, emblematice din istorie. Titlul raportului însă îmi creează anumite confuzii cred că cele două aspecte care se regăsesc în titlul uh, raportului uh, uh, sunt lucruri diferite. Diversitatea în Uniunea Europeană este un lucru, iar protejarea limbilor pe cale de dispariție un altul. Probabil domnul Alfonsi ar putea să ne explice exact care este abordarea sa. Vă veți axa pe limbile în pericol de dispariție sau vă veți axa pe diversitatea lingvistică? Pentru că doamna Pac tocmai uh, ne-a spus uh, că nu va încuraja amendamente în legătură cu subiecte care se îndepărtează de uh, interesul principal al raportului și anume uh, limbile amenințate cu dispariție. Tocmai m-am uitat la un document care ne-a fost distribuit în legătură cu uh, limbile amenințate de dispariție, dar mă voi uh, referi la Spania. Limba bască este o limbă amenințată cu dispariția, este o limbă protejată în țara Bașcilor, în Spania și în Navara. Însă aragoneza nu este uh, menționată aici, nu este numerată, deși este vorbită, e adevărat, într-o regiune montană uh, mică, minunată de altfel, dacă v-ați gândit vreodată să mergeți să o vizitați. Însă sunt uh, surprins de această omisiune. Ne-a mai fost transmis un document în italiană, nu știu dacă l-a văzut toată lumea. Acesta se referă la diverse limbi uh, minoritare și la diversele stadii în care se găsesc acestea. Dacă mă gândesc la catalană, se spune că se vorbește doar în Spania, însă nu este tocmai uh, așa, pentru că limba se vorbește și în anumite părți ale uh, Franței și Italiei. Deci sunt tot felul de chestiuni care țin de detalii aici. Pe de altă parte, trebuie să ne gândim la modul în care se vorbește o limbă, la uh, calitatea actului vorbirii. Ni s-a spus că nu sunt catalani care nu vorbesc uh, spaniolă. Poate sunt, unul, doi. Dar sunt foarte puțini uh, catalani care vorbesc uh, uh o spaniolă pocită poate și acest aspect merită atenție. Cam atât uh, din partea mea. Uh, raportul este altfel bun, constructiv și sunt de acord că diversele uh, limbi menționate fac parte din patrimoniul cultural european. Dar aici ar trebui să ne referim și la sporturi, sporturi minoritare care se joacă doar în anumite regiuni, se practică în anumite regiuni. Grupul PPE va stabili o zi când vom analiza uh, situația uh, sporturilor de acest gen în Europa. Mulțumesc! Mulțumim! Doamna Kenevert are cuvântul. Mulțumesc, mulțumim mult și pentru prezentări. Astfel am văzut foarte clar și asta aș recomanda și domnului Alfonzi, să ne uităm cu atenție la definiția limbilor de minorități și limbilor în pericol. E același lucru sau diferențiem totuși? Biroul meu a găsit un studiu util despre dispariția unor limbi ca urmare a digitalizării. Mi s-a părut o poveste foarte interesantă. 200 de oameni de știință, de lingviști din Europa și din întreaga lume au studiat 30 de limbi europene, limbi mari, germană, engleză, franceză și așa mai departe, și altele, și au studiat cum sunt ele susținute din punct de vedere tehnologic, adică de programe de traducere sau programe de corectură gramaticale, programe care ajută oamenii care doresc să scrie la calculator aceste limbi și au constatat că din 30, 21 sunt în pericol. Sunt pericol să nu supraviețuiască erei digitale. E, cred, încă un rezultat interesant și merită să ne gândim încă o dată ce anume putem face pentru ca limbi care ne sunt dragi, limbi mari, precum germana, spaniola, italiana și așa mai departe, letona, estona, mă uit la colegii mei, deci și aceste limbi să nu dispară ca urmare a tehnologizării, pentru că nu mai sunt uh, ajutate de programe pe calculator. Pentru că atunci lumea riscă să tindă să încerce să comunice într-o singură limbă, deci de obicei engleza. Mi-am pus și întrebarea în ce măsură noi în Uniunea Europeană avem o parte din vină pentru că anumite limbi sunt pe cale de dispariție. Vă aduc aminte că avem o discuție cu Comisia Europeană, urmează și în uh, ședința cu coordonatorii. În anul trecut, într-o inițiativă comună, am insistat pe lângă Comisie să facă consultări în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. Iar scrisorile către comisie să fie permise în toate limbile și comisia se opune și, se ref- și spune că acceptă doar documente consultative în engleză, germană și franceză. Mi se pare că este un mare uh, pericol, pentru că dacă noi în Europa lăsăm uh, deoparte toate limbile mici și insistăm pe doar trei limbi, atunci ce pretenții să mai avem din alte colțuri ale lumii? Trebuie să dăm un exemplu. E ciudat că un cetățean european trebuie să se adreseze comisiei într-una din cele trei limbi de lucru și că nu poate vorbi propria limbă. Știm că și avocatul poporului și-a exprimat o poziție în acest sens. Și cred că dacă e cu adevărat important pentru noi să garantăm această diversitate lingvistică, să recunoaștem că e un mare bun cultural, atunci trebuie să ne schimbăm această politică nu doar în Parlament, ci în întreaga Uniune Europeană. Să arătăm că toate aceste limbi sunt la fel de importante pentru noi și sunt tratate la fel, indiferent că se discută în Parlament, în Consiliu sau în Comisie. E un lucru care trebuie, cred, menționat și în, în acest cerc. O întrebare pentru experți în final. Ce anume putem face noi, Parlamentul, noi, Uniunea Europeană, pentru a susține nu doar cu bani, uh, știți că banii sunt relativ puțini, dar ce putem face altceva decât uh, fonduri? Cum putem ajuta la diversitatea lingvistică, la susținerea diversității lingvistice în toate domeniile vieții în Europa. Mulțumesc și am Kelly. Eh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc experților pentru contribuțiile lor. Eu vin din Irlanda și acolo avem propria noastră limbă, irlandeza, pe care o vorbesc adesea în uh, Parlament. Sunt uh, interpreți uh, care interpretează uh, ceea ce spun eu, iar interpreții sunt foarte importanți. E un exemplu pentru modul în care Parlamentul facilitează folosirea limbilor considerate ca ale minorităților. Consider însă că sunt puțini bani la dispoziție pentru promovarea limbilor de exemplu, uh, în această ședință nu pot să vorbesc uh, irlandeză pentru că nu există cabină irlandeză. Uh, acest lucru poate fi înțeles pentru că sunt singurul vorbitor de irlandeză din această sală. Însă ar trebui să folosim tehnologia și mediile sociale pentru a promova limbile. Aș dori să subliniez însă că acest lucru nu se întâmplă la nivel european. Nu există, de exemplu, o uh, versiune în irlandeză a site-ului Parlamentului. Uh, însă multe documente trebuie uh, traduse în irlandeză, de exemplu tratatul de la Lisabona. Nu știu dacă a căutat cineva vreodată o copie în irlandeză a tratatului de la Lisabona, însă. Trebuie însă să vedem uh, unde putem obține cele mai uh, mari uh, efecte. O limbă rămâne limbă câtă vreme este vorbită. Acesta este un aspect primordial. Dacă avem resurse limitate la nivel european, ar trebui totuși să vedem cum am putea să favorizăm vorbirea limbilor sau utilizarea lor în mass media. M-a nedumerit un lucru. Uh, S-a spus, cred, că există un motiv economic pentru a susține limbile minorităților. Însă, sunt statistici care spun că 97% din uh, populația uh, lumii vorbește aproximativ 4% dintre limbile lumii. Dacă privim toate acestea din perspectivă pur economică, putem spune că 100% din uh, uh, populația lumii vorbește aceste 4% uh, dintre limbi și uită de restul. Acesta este un argument economic. Prin urmare, nu pot să înțeleg cum puteți spune că din perspectivă economică există un beneficiu în folosirea limbilor minoritare. Din păcate, din perspectivă economică, există un beneficiu să vorbești limbile majoritare. Sunt Uh, statistici care spun că cei care vorbesc limbile majoritare, de exemplu engleză, franceză, germană, au mai multe șanse de a-și găsi un loc de muncă decât cei care vorbesc, să spunem, doar engleză. Valoarea unei uh, limbi, uh, până la urmă, cum spuneam și aici, e că e partea unei culturi și merită păstrată doar pentru valoarea sa în sine. Costă să păstrezi o limbă, însă eu pot să vă spun că n-aș putea uh, Uh, să merg în Irlanda și să spun că uh, e important să vorbim irlandeză pentru că asta ajută la creșterea uh, PIB-ului. Eu sunt pentru folosirea limbilor minorităților, pentru păstrarea lor, pentru a insista pe faptul că tinerii trebuie să le vorbească și să le folosească. Mulțumesc! Mulțumim! Dăm cuvântul domnului Tăcăș. elnök úr, kedves kollégák! Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, sunt uh, foarte mulțumit să îl văd aici pe colegul nostru din Corsica, domnul Alfonsi, uh, că e responsabil de acest subiect. Eu sunt raportor din umbră al PPE-ului și pot să spun că voi coopera într-adevăr cu uh, raportorul uh, ca uh, deputat român și ca uh, maghiar din România. Aș dori să mulțumesc uh, și eu interpreților pentru munca lor, care joacă un rol important. Eu vin din România, unde au foarte puține ocazii să vorbesc uh, limba maghiară Adesea suntem pedepsiți pentru că, adesea fusesem pedepsiți la școală pentru că am vorbit uh, uh maghiară în pauze și nu română. Pe vremea lui Ceaușescu nu prea puteam uh, vorbi maghiară, nici la cursuri, nici în pauze, uh, pentru că limba maghiară era considerată ca limba diavolului. Dacă cineva dorea să vorbească maghiară în Parlamentul uh, român, asta s-ar fi transformat într-un scandal uh, major. Însă aici, la Bruxelles, putem vorbi orice limbă oficială, ceea ce e natural, un fapt care de altfel mă bucură. S-a vorbit despre potențialul uh, economic, însă această discuție este puțin artificială. Chiar dacă limbile uh, minoritare, micile limbi, limbile amenințate, nu au valoare economică, totuși trebuie protejate, pentru că toate aceste limbi au o valoare, chiar dacă această valoare nu este una economică. Uniunea Europeană se bazează pe valori. Dacă dorim să protejăm uh, diversitatea biologică, de ce să nu uh, protejăm și diversitatea lingvistică? Așadar, dorim să uh, protejăm speciile de animale amenințate, dar de ce să nu protejăm și limbile amenințate? 700.000 de șfabi și de maghiari din Transilvania. Șvab și Saș uh, au părăsit uh, Transilvania. 700.000 de persoane pur și simplu au plecat de acolo, dar uh, în Transilvania au rămas în urma lor biserici, sate, case. Uh, au existat tentative de a le păstra, de a le salva, uh, însă există probleme la acest capitol. Acum 100 de ani uh, erau mult mai mulți maghiari în Transilvania, mult mai multe biserici funcționale erau deschise, dar acum când vizitez aceste, aceste sate, nu pot decât să spun că sunt niște imagini foarte triste. Probabil uh, sunteți cu toții de acord uh, cu uh, doamna Pac când spune că poate n-ar trebui să vorbim despre limbi minoritare. Eu cred însă că nu există o contradicție între limbile minoritare și limbile amenințate. Există o legătură între aceste două categorii de limbi. Pentru că limbile uh, minoritare, prin definiție, sunt limbi amenințate. Eu nu zic că limba maghiară ca atare este amenințată. Limba maghiară nu este amenințată în Ungaria, uh, ci este uh, amenințată în alte state ale Uniunii Europene. Limba maghiară va dispărea din aceste state dacă nu facem nimic, pentru că este o limbă oprimată. Așadar, maghiara ă, riscă să dispară din multe state. În ă, România, nu vorbim doar despre maghiar, vorbim despre sași și despre uh, șvabi de asemenea. În acest raport Trebuie să vorbim despre uh, toate minoritățile care vorbesc aceste limbi. Prin urmare, nu trebuie să vorbim doar despre limbi amenințate, ci și uh, despre uh, um, limbi și comunități amenințate. Și pentru a încheia, dați-mi voie să vă spun uh, ceva. E vorba despre un uh, aspect pe care am discutat cu uh, Ayala Fisas mai devreme. În Transilvania, acum 50 de ani, 80% din viața sportivă uh, era uh, maghiară. Selecția fotbaliștilor în echipa națională a României uh, presupunea că aproximativ 70% dintre jucători erau maghiari. Uh, astăzi, uh, în România, toată viața sportivă aparține românilor. Eu nu mă exprim aici uh, împotriva sportivilor români, care sunt foarte buni, ci vreau doar să subliniez tendința prin care, în urma căreia, maghiarii dispar din viața sportivă a României. Dacă cineva dorește să aibă o carieră sportivă, ei bine, e clar că va uita mica sa limbă minoritară pentru a face parte dintr-o echipă. Mulți își vor schimba chiar numele pentru a nu avea un nume de familie tipic maghiar, pentru a putea să aibă o carieră în sport. Sunt asemenea uh, uh, cazuri, uh, de exemplu Iolanda Balas care și-a schimbat uh, numele pentru a suna mai românește. Uh, sunt uh, pentru sport, sunt pentru implicarea tinerilor în sport, însă cred că tinerilor din Transilvania trebuie să li se permită să-și vorbească limba, chiar dacă este vorba doar de o minoritate. Colega Laszlo Tokesz powiedział jakby o o, nowej, nowym jakby problemie. Mulțumesc mult. Domnul Tăcheș vorbea despre această problemă pe care trebuie să o amplasăm în contextul istoric și anume al uh, aderării uh, de noi state membre la Uniunea Europeană. În timpul războiului rece, multe minorități naționale erau persecutate, erau zdrobite și era vorba despre o politică conștientă la nivelul statului și eu am foarte multe exemple de prieteni apropiați din minoritatea ucrainiană și alte minorități care mi-au vorbit despre sute de mii de persoane deplasate de către autoritățile comuniste. Aceste persoane nu, nu se puteau niciodată exprima în propria limbă pentru că uh, își uh, atrăgeau asupra foarte mari probleme. Astăzi se vorbește din ce în ce mai mult despre întoarcerea la origini, despre promovarea propriei culturi și proprie, propriei limbi, iar limba este un vector al culturii, evident deci cred că discuția aceasta are, este de mare uh, valoare pentru toate minoritățile naționale. Și cred că în acest raport ar trebui să, prin acest raport ar trebui să trimitem un semnal foarte puternic, cum că comisia noastră, care este competentă pentru a vorbi despre amenințările asupra minorităților naționale, pentru membrii minorităților, munca noastră este extrem de importantă. Uniunea Europeană este practic exemplul cheie al toleranței între cetățeni din țări diferite, dar care aparțin cu toții de Europa. Mi-aduc aminte că pe vremea când lucram pe un uh, raport asupra cinematografiei europene, pentru că acest uh, subiect are de-a face cu limbile din Europa și cu această fragmentare și diversitate lingvistică de aici, am văzut că avem cea mai mare producție cinematografică din lume, iar cinemaul este și el un vector foarte important al diversității culturale. Sunt produse 1200 de filme pe an în Europa, aproape de două ori mai mult decât în Statele Unite. Dar principalul obstacol atunci când un cetățean uh, leton, lituanian sau spaniol nu poate avea acces la acest enorm patrimoniu cinematografic, constă în traducerea acestor filme. Totuși există în ziua de astăzi tehnologie digitală care poate reduce costurile de traducere enorm de mult și am putea finanța aceste traduceri. Pentru că nu costă foarte mult și ar uh, îmbogăți acest patrimoniu cultural la toți cetățenii, uh, la toți cetățenii europeni și nu ar limita difuzarea acestor filme la doar câteva grupuri lingvistice. Trebuie să mai vorbim despre acest subiect. S-a vorbit și despre brevetele europene atunci când uh, spaniolii nu doreau să accepte dominația celor trei limbi și cu uh, țările din uh, Europa Centrală și Răsăriteană, care nici măcar nu aduceau în discuție traducerea brevetelor în limbile lor. Și totuși s-a hotărât că chiar dacă acest lucru presupune un cost important, va fi făcut. Eu cred că promovarea limbilor pe termen lung uh, ar aduce mult mai multe avantaje decât costuri. Mulțumesc, domnule președinte. Da, îi susțin pe toți cei care au vorbit despre protejarea uh, limbilor minoritare. Dacă vrem cu adevărat să vorbim și să propășim această diversitate culturală, trebuie să ne uh, ocupăm, în primul rând, de diversitatea lingvistică. Interesul tuturor acestor organizații, asociații și persoane care se implică în menținerea uh, acestei diversități ar trebui susținută de către Uniunea Europeană și mai ales de către Comisia noastră. Limba este unul dintre elementele constitutive ale persoanei, ale omului. Toți lingviștii de la Aristotel încoace, trecând prin Noam Chomsky, spun că există o diferență enormă uh, spun că uh, limba are un, um, un rol esențial, un rol cheie în definirea persoanei. Doamna Swinburne, membru supleant, m-a rugat să transmit câteva observații din partea ă, dumneaei. Doamna Swinburne este, provine din țara Galilor și ați înțeles astăzi că este vorba despre o regiune specifică în ceea ce privește protejarea limbilor. Galezii sunt foarte mândri de limba lor, de velșă, însă în ziua de astăzi există din ce în ce mai puțini mai puțin vorbitori ai acestei limbi. Doamna Swinburne dorește intensificarea acțiunilor care să sprijine această limbă și toate uh, limbile care se află în același caz. De asemenea, însă dorește dezvoltarea tehnologică a unor instrumente suplimentare care ne-ar putea ajuta să apărăm aceste limbi amenințate. Multe dintre luările de cuvânt de astăzi au fost foarte interesante. Pe mine m-a interesat mai ales ultima dintre acestea. Și doamna Swinburne îi salută pe vorbitorii de astăzi. Câteva dintre informațiile prezentate au fost de-a dreptul șocante, precum cea a privind numărul de persoane, și anume 97% din, uh, perso- din locuitorii lumii care vorbesc 3% din limbi. Îi vom asculta acum pe experți. Fiecare va avea la dispoziție 5 minute. Domnul George are primul cuvânt. Și apoi raportorii au cuvântul. Domnul George, dacă vreți, bineînțeles. Domnul Jones. Prego, signor, signor Jones vuole... Domnule Jones, doriți să luați cuvântul? Okay, would it be possible to just uh, make some comments on... Aș dori să fac doar câteva comentarii în ceea ce privește limbile indigene. Clar, este nevoie să existe o definiție a acestor limbi. Însă mi-e teamă că s-ar putea să investim foarte mult timp în acest lucru și să nu câștigăm prea mult la sfârșit. Apoi, în ceea ce privește uh, tehnologiile informației, așa cum am spus mai devreme, acestea pot fi uh, benefice, dar pot și pune în pericol aceste limbi. Și cred că ar fi bine să vedem cum prin o serie de programe s-ar putea uh, dezvolta uh, mijloace uh, de tehnologie și comunicație pentru încurajarea folosirii acestor limbi. Ar fi de asemenea poate o idee bună să vedem care este valoarea economică a acestor limbi indigene. Clar, există o serie de date care arată că persoanele pot uh, obține avantaje economice din aceste limbi. De asemenea, creativitatea și inovația au de câștigat. Deci, clar, o limbă are mai mult decât o valoare uh, pur uh, fiscală. În ceea ce privește o poziție puternică. Cred că e important ca această comisie să trimită, um, să transmită mesaje clare și solide pentru promovarea și susținerea acestor limbi. La nivel european trebuie promovată diversitatea lingvistică. Dacă vedeți ce a fost uh, făcut până acum și ce s-a promovat până acum, mare lucru nu s-a întâmplat. Deci trebuie ca trebuie să găsim cuvintele potrivite pentru acțiunile potrivite. Iată, deci, cele câteva comentarii pe care le aveam momentan de făcut. Vă mulțumesc și acum îl invit pe domnul Clemente Dando să ia cuvântul. Mulțumesc foarte pe scurt. La economia și la... Și doar să explic un pic în detaliu ideea <clears throat> avantajelor asupra economiei. Au fost publicate studii, de exemplu chiar de către Comisia Europeană, care demonstrează cât de importante sunt limbile pentru economie. De exemplu, dacă o companie europeană se mută într-o zonă a Bulgariei unde se vorbește și ungara, maghiara, e un uh, avantaj pentru compania respectivă. Și uh, mobilitatea duce, desigur, la mai bună uh, putere concurențială. A vorbit și colegul din Spania despre acest aspect. Și în Valea Aran, al exemplu, unde se vorbește de un dialect occitan care se vorbește și în sudul Franței. Deci pe lângă spaniolă și franceză se vorbește și occitană, iar cine vorbește această limbă poate să se descurce mai bine în economia locală și e mai competitiv. Mulțumim! Doamna Nichifor, mulțumesc! Ați, uh, ne-am, am fost întrebați ce ar putea face Uniunea Europeană în afară de a pune la dispoziție mai mulți bani. Uh, ar trebui încurajate toate statele membre și statele în curs de aderare să adopte această cartă a limbilor, pentru că e singurul instrument uh, legal. Chiar dacă e un proces îndelungat, chiar dacă discutăm despre limbi, ce înseamnă o limbă <clears throat> în pericol, uh, este măcar un cadru de referință. Și aș mai vrea să spun un lucru, vorbeați de un document cu o listă de limbi. Și dacă e vorba de carte, e vorba doar de țările care au ratificat carta. De aceea catalana și spaniola, pentru că Franța și Italia nu au ratificat cartea. Și dacă vorbeați de acel document, îmi doresc să clarific că e vorba doar de statele membre care au ratificat cartea. Mulțumim și în final, domnul Mosley. Mulțumesc. Au interesat câteva observații făcute chiar de la început. Am văzut că s-a diferențiat între limbi minoritare și limbi în pericol. Eu am lucrat uh, în acest domeniu și știu că există această diferență și mă bucur că a fost remarcată și astăzi aici. În prezentarea mea de mai devreme nu m-am referit strict la Europa, dar am încercat să pun, punând lucrurile într-o perspectivă europeană, aș dori să spun că proporția limbilor minoritare care nu sunt periclitate față de limbi în pericol arată altfel aici decât pe alte continente și aceasta dat fiind uh, numărul de instrumente și organizații și acorduri care uh, au uh, fost înființate în ultimele, ultimii ani. Acestea încearcă să întârzie declinul acestor limbi care ar uh, risca să devină din limbi minoritare, limbi pe cale de dispariție. Cred că fiecare de aici din sală își poate închipui un astfel de caz. și pe alte continente, aceste limbi nu s-ar bucura de o asemenea susținere. Mulțumesc mult! Mulțumesc și acum dăm cuvântul domnului raportor, domnul Alfonzi. Uh, quelques points pour euh, éclairer le déroulement. Mulțumesc doar câteva aspecte în legătură cu acest uh, raport și continuarea sa. Acest uh, raport uh, vorbește de o abordare uh, de patrimoniu, adică toate aceste limbi, toate limbile Europei, până la urmă sunt un patrimoniu al Europei și asta asigură diversitatea. Prin urmare, trebuie să păstrăm cât mai bine această diversitate, folosind cât mai multe uh, mijloace. Până la urmă este vorba despre diversitatea lingvistică și culturală a Europei, așa cum am uh, primit-o și noi în 1950 când s-a fundat uh, Uniunea Europeană. Și asta, evident, uh, ne face să trasăm o linie de demarcație între, liniile, între limbile uh, minoritare și limbile uh, pe cale de dispariție până la urmă practica presupune Uh, ca Ungaria, în cazul limbii maghiare, să fie cea care promovează această limbă și o păstrează. Apoi, uh, ce încercăm noi să promovăm pentru cetățenii Europei? Bine, este vorba despre pluralismul lingvistic, adică să facem astfel încât cei care uh, au o anumită istorie pe teritoriul lor să aibă acces la limba lor maternă. Până la urmă vorbim și despre îmbogățirea pluralismului lingvistic european. Bunicul meu era uh, fiul fiu de uh, păstor care nu știa să scrie, care vorbea corsicană și franceză și uh, la vremea aceea faptul că era jumătate corsican i-a folosit bunicului meu pentru că a putut să fie mai receptiv față de alte culturi, de exemplu cea marocană și așa mai departe. Sunt persoane bilingve care mâine pot să fie foarte ușor uh, uh, vorbitor de mai multe uh, limbi, mai mult de două, datorită acestui bagaj cu care vin. Este vorba despre o îmbogățire culturală care s-ar aplica și limbilor minoritare, dar și limbilor pe cale de dispariție. Deci s-ar aplica și teritoriilor în care o anumită limbă minoritară intră în concurență cu limba majorității. Eu cred că am putea propune, printre alte măsuri, ideea de uh, a uh, promova uh, aceste aspecte. Erasmus, de exemplu, este un program care favorizează învățarea limbilor. De exemplu, dacă un neamț ajunge prin Erasmus în Grecia, ar putea învăța limba greacă. Așadar, această Uh, ideea pluralismului lingvistic uh, uh, natural dobândit de la naștere este un fapt esențial. Și acesta trebuie să ne intereseze pe toți. Astăzi avem motive pentru a acționa acest aspect de patrimoniu și apoi ideea de a pune în practică anumite măsuri pentru a proteja limbile um, amenințate, uh, fapt care ar putea favoriza până la urmă și limbile uh, minoritare. Nu uităm însă nici de limbile oficiale care astăzi uh, sunt dominante uh, în Europa prin uh, intermediul tratatelor de altfel. Apoi, un al doilea aspect. Uh, situațiile acestea în diferite state uh, evoluează. Astăzi, așadar, ne-am putea confrunta cu o situație care nu mai e similară cu cea din anii 80, uh, când exact în această comisie se discuta problema limbilor. Pericolul care amenințează limbile astăzi ar putea să fie unul diferit. Până la urmă, pe vremea aceea exista o represiune politică care amenința anumite limbi. Astăzi, aceste practici ar putea continua, din păcate, chiar și pe teritoriul Europei. Prin urmare, trebuie să facem astfel încât aceste uh, amenințări politice să înceteze. Apoi, uh, era digitală, cum spunea și uh, colegul nostru socialist mai devreme, ar putea să reprezinte un pericol pentru aceste limbi. Pericolele așadar evoluează și ele, iar noi trebuie să căutăm anumite soluții. De exemplu, Basca, cum spunea și domnul Fisas mai uh, devreme, este o limbă rară, cum s-a stabilit asta în anii 80, uh, uh, dar este în continuare vorbită. Deci felicitări comunității bașce pentru acest lucru, dar cred că pentru o limbă care a cunoscut o evoluție pozitivă, în câțiva zeci de ani, trebuie să facem mai mult și să nu uităm și de limbile care în acești zeci de ani au evoluat negativ, au involuat practic. Uh, aspectul de patrimoniu ne apropie de uh, UNESCO, de uh, criteriile sale științifice, de eforturile sale. Este un instrument absolut fundamental și cred că ar fi absolut normal ca Uniunea Europeană să ia parte la dezvoltarea pe viitor a acestui instrument. Apoi, din perspectivă politică, e clar că trebuie să avem și aici anumite abordări. O limbă este luată în seamă din momentul în care comunitatea sa lingvistică face o solicitare în acest sens, propune un plan de acțiune, propune anumite măsuri și solicită Uniunii Europene uh, ajutor. Până la urmă, acest uh, efort este făcut pentru limba în cauză, dar și pentru patrimoniul uh, lingvistic al uh, Europei. Din această perspectivă, este bine ca Comisia să primească sugestii din diverse părți. De aceea a fost bine și că am auzit ce au avut de spus experții, pentru că ne fac să ne gândim la anumite aspecte, la anumite planuri de acțiune. Uh, unde ar putea să uh, intervină uh, Uniunea Europeană. Uniunea Europeană a fost foarte activă în acest domeniu până în anii 2000, când acest tip de activitate a încetat. Așadar, e nevoie de o politică europeană pentru susținerea limbilor. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Alfonsi! Aș dori să știu acum dacă avem în sală un reprezentant al Comisiei. Se pare că da, domnul Tomazi este rugat să intervină. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Am urmărit uh, cu foarte mare interes această dezbatere. Am uh, ascultat uh, toate aceste prezentări interesante și înțeleg ceea ce dorește domnul Alfonsi, ceea ce spune dânsul în legătură cu dificultățile Uh, pentru Comisie de a găsi uh, un temei juridic de a acționa pentru protejarea acestor uh, limbi amenințate, acestor limbi minoritare, a tuturor limbilor care nu sunt limbi oficiale ale Uniunii Europene. Comisia Europeană a hotărât să um, aibă abordare de tip rețea pentru a um, susține aceste limbi. Este vorba despre o rețea pentru a promova diversitatea lingvistică, acesta este un exemplu. Apoi uh, mai există uh, o rețea, o rețea de protejare a um, limbilor amenințate. Toate acestea sunt măsuri de sprijin ale Comisiei. Comisia coordonează o platformă pentru multilingvism pentru uh, mai multe societăți și această platformă uh, a făcut recomandări pentru toate limbile folosite în Europa. S-a spus că nu trebuie făcută o distinție între aceste limbi. Uh, totul se desfășoară prin intermediul unor programe culturale, nu doar prin intermediul programului de învățare pe toată durata vieții. Se iau în considerare limbi minoritare, limbi regionale. De exemplu, există o inițiativă uh, Uh, pentru uh, traducerile literare în și uh, înspre aceste limbi. Aici acționăm împreună cu Consiliul Europei. Dorim să subliniem diversitatea lingvistică peste tot putem vedea chiar și astăzi că diversitatea lingvistică ca și termen are înțelesuri diferite pentru diferiți oameni. Am văzut că am primit uh, recomandări aici și cu siguranță le vom lua în seamă. În calitate de lingvist aș dori să mai spun uh, ceva și anume că limbile amenințate sau minoritare sunt organisme vii. Nu sunt uh, uh niște obiecte care pot fi expuse la muzeu. Dacă le tratăm ca și pe niște organisme vii, știi că, știm că vom evolua datorită faptului că contactele dintre oameni devin din ce în ce mai intense. Așadar, trebuie să ne gândim și la asta, la această uh, dinamică. Ar trebui să ne gândim puțin și la distinția dintre uh, limbile mari și uh, limbile uh, mici. Situația va evolua în anii care vin. Însă trebuie să ne asigurăm uh, că această evoluție se petrece într-o manieră naturală, organică, nu printr-un uh, șoc în urma căruia anumite uh, limbi dispar din patrimoniul nostru cultural. Mulțumesc. Mulțumim, spune domnul președinte, mulțumim comisiei. Aș dori să vă reamintesc că domnul Alfonsi își va prezenta proiectul de raport în aprilie, iar acesta va fi votat în mai. Trecem acum mai departe la punctul 5 de pe ordinea de zi, și anume un schimb de opinii cu uh, Press uh, Europe. Press Europe este un website cu uh, cartierul general la uh, Paris, uh, care adună articole din 200 de surse care sunt traduse în 10 limbi, engleză, germană, română, olandeză și așa mai departe. Uh, public articole din reviste specializate uh, de la Lisabona, Paris și Roma. Primește sprijin financiar din partea Comisiei, însă există o uh, Uh, echipă multilingvă care este uh, total independentă din perspectivă editorială. Putem avea o dezbatere în legătură cu acest subiect până la ora 12 fără 15 minute. Prin urmare, uh, vorbitori din partea Press Europe sunt rugați să nu vorbească mai mult de 10 minute fiecare și să-și prezinte în acest timp organizația, după care voi da cuvântul membrilor care vor dori să intervină din sală. Primul vorbitor este domnul Paul Chain. Bună ziua tuturor! Domnule vicepreședinte, doamnelor și domnilor vicepreședinți, doamnelor și domnilor deputați. Vă mulțumesc pentru această prezentare. Mă numesc Paul Shen și coordonez activitatea de la Press Europe. Este vorba despre un organ de presă online uh, creat în 2009, al cărui obiectiv este retranscrierea independentă și imparțială a dezbaterilor din Uniunea Europeană. Facem acest lucru în 10 limbi, cehă, germană, engleză, spaniolă, franceză, italiană, neerlandeză, polon, polonă, portugheză și română. Fiecare conținut editorial este prezent în una din aceste, în fiecare din aceste 10 limbi, ca și comunitățile noastre pe Facebook și Twitter mai mulți uh, jurnaliști uh, de la Press Europe, printre care Eric Moris, redactor șef, Alessandro Spaventa, Caroline Lorenz, jurnalistă pentru uh, secțiunea germană, doamna Judith Sinij pentru secțiunea neerlandeză. Suntem aici la invitația doamnei președinte, care îi mulțumesc și mulțumesc și domnului vicepreședinte pentru prezentarea sa și pentru rugămintea de a vă prezenta astăzi activitatea noastră. Care sunt motivele aflate la baza nașterii Pres Ei bine, proiectul Pres se bazează pe următoarea constatare. Dezbaterile publice din Uniunea Europeană mult par adesea se reduc la probleme naționale. Ori acest lucru contravine însăși spiritului cetățeniei europene. Și chiar atunci când se vorbește despre Europa, mult prea adesea se vorbește prin um, prisma națională. Ori dumneavoastră, deputați europeni, știți mai bine decât oricine că cetățenia uh, se bazează în primul și trece în primul și în primul rând prin confruntarea de idei și de puncte de vedere în acest uh, uh spațiu Cum să înțelegi Europa dacă nu, vorbești, dacă nu vorbești limba altui stat membru? Cum să înțelegi punctul de vedere a unui cetățean din altă țară dacă nu ai o idee clară despre viața sa de zi cu zi? Ei, tocmai Press Europe, uh, prin internet, încearcă să îi uh, aducă la oaltă pe europeni Uh, mass media noastră propune lectorilor noștri o activitate um, europeană uh, plurală care să permită să aducerea la zi a punctelor convergente și punctelor divergente a ceea ce înseamnă să fii astăzi europeni. Ce înseamnă Press Europe? Înseamnă mai mult de 1500 de jurnaliști, cercetători și autori publicați pe pagina noastră. 10 uh, milioane de uh, vizite și 50 de milioane de pagini și o prezență foarte puternică pe rețelele sociale. De asemenea, este și un spațiu de dezbatere important, fiecare articol publicat având mai mult de 40 de comentarii. a aduce la oaltă pe europeni înseamnă să permiți o dezbatere prin intermediul schimburilor de idei, prin uh, comentariile multilingve, prin sondajele pe care le publicăm, și prin uh, evenimentele pe care le uh, organizează Pres Europe. Din 2009, Pres Europe a creat uh, punți între ziariști, între mass media, intelectuali și cetățeni care doresc să dezbată și să discute despre Europa. În consecință, organul nostru de presă este practic un nod uh, multilingv, un uh, loc de întâlniri între persoanele care vor să-și facă auzită vocea în ceea ce privește actualitatea de pe continentul nostru. Presa Europei susține pe cei care discută, dezbat, comentează actualitatea europeană. Cei care vorbesc despre politicile europene, dar și despre mizele geopolitice mondiale, despre demografie, despre tendințe, cât și reportaje asupra uh, modurilor de viață ale concetățenilor noștri, de la Dublin la Atena. Vă invit să de vizitați site-ul, să comentați în limba dumneavoastră pe site-ul nostru. Veți uh, ajuta astfel la opinia publică europeană. Știți bine că alegerile europene vor, apa, vor avea loc în mai 2014. Ar trebui să ne bucure acest lucru, însă și să ne îngrijoreze în același timp. Am discutat cu mai mulți uh, parlamentari, responsabili europeni și jurnaliști și fiecare a, a, um, vorbește despre abstenția prevăzută pentru aceste a, um, alegeri. Există o serie de motive care explică acest dezinteres pentru Uniunea Europeană, însă nu mă voi risca să vorbesc despre acestea astăzi. Vreau să spun totuși un lucru, că există o Europa tânără, cu spirit întreprinzător deschisă și care dorește să participe la proiectul european. Internetul reprezintă astăzi um, mass media de referință pentru tinerii între 18 și 35 de ani iar democrația europeană trebuie să profite de toate aturile internetului, a, mobil, a telefonului mobil și a rețelelor sociale. În concluzie, Presa Europa ar dori să uh, facă cât mai mulți cetățeni să se intereseze de alegerile europene din 2014 mobilizându-se pe site-ul internet și în cadrul evenimentelor Parlamentului European, Europa dorește să, do- să dea un maximum de vizibilitate pentru aceste uh, alegeri europene. Vă rugăm să ne susțineți, să ne ajutați să, consolid- să ne consolidăm notorietatea în ochii publicului larg, Uh, Presorop nu, nu se rezumă la a vorbi despre criza democratică pe care o anunță toată lumea. Presorop demonstrează încă de acum bogăția și vitalitatea dezbaterilor europene, cetățenești și multilingve. Vă mulțumesc încă o dată și dau cuvântul domnului Eric Moris, redactor șef. Mulțumesc. Doamna președinte a Comisiei pentru Cultură, uh, doamna și domnul vicepreședinți, doamna și domnul deputat, mă numesc Eric Moris, uh, sunt redactor șef uh, la Press Europe, o redacție cu 12 jurnaliști, 15 reda- 15 corespondenți și 600 de traducători în Europa. Cum spunea și uh, Paul Shen, pot să vă spun uh, că um, site-ul nostru este absolut legat de ideea de Europa, de Uniunea Europeană. Fără Uniunea Europeană, fără o cetățenie europeană care să transcendă uh, frontierele cele 27 de state, necesitatea de a propune o actualitate transnațională a continentului cu siguranță nu s-ar face cu atâta dedicație. Presa Europa urmează o linie editorială de genul următor, propune într-o manieră imparțială și echilibrată um, opiniile, articole și fenomenele care uh, compun principalele publicații ale continentului. Noi acționăm uh, în fiecare zi pentru a vedea ce citesc uh, europenii în ziarele lor. Aceste articole sunt traduse în toate limbile pentru ca uh, cetățenii să poată să acceadă la aceste informații în propria limbă. De exemplu, uh, Uh, nemții pot să înțeleagă ce citesc uh, uh, grecii. Putem înțelege de asemenea ce se întâmplă în Ungaria. Că vorbim despre fenomenul Pepe Grillo, de consecințele integrării Croației în Uniunea Europeană, dacă vorbim despre diferențele economice din Uniunea Europeană în această perioadă de criză, ei bine, Presa Europa dorește să propună constant puncte de vedere diferite pentru ca cititorii să-și poată să-și formeze o singură opinie cât se poate de bine. Uh, noi uh, publicăm în uh, fiecare zi articole care apar în 400 de ziare. Acestea sunt traduse și așa putem înțelege ce se întâmplă în realitatea europeană. Vă pot da un exemplu. Presa Euro propune în limba lor, cititorilor din sudul Europei, puncte de vedere venite din Olanda, Germania sau Regatul Unit. Cititorii din uh, diverse zone își schimbă opinii, schimbă experiențe prin intermediul saltului uh, nostru. Apelăm la uh, publicul european, așadar. Uh, fiecare articol este de obicei comentat de vreo 500 de ori. Se înregistrează automat comentariile printr-o platformă pe care am dezvoltat-o pe site-ul nou, nostru, așadar cititorii se pot întâlni, pot să depășească barierele lingvistice care adesea îi despart. Această comunitate care se creează pe Press Europe este o comunitate de cetățeni europeni constat și aș dori să vă spun acest uh, lucru în calitatea noastră de aleși european, uh, și anume că există o apetență puternică a cititorilor noștri uh, pentru ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Analizăm dezbateri pe site-ul nostru și înțelegem această curiozitate pentru Europa, care se explică mai ales prin dorința de a interacționa cu acest spațiu supranațional în care identitățile naționale fiecare își au locul lor. Toate acestea se exprimă printr-o um, cerere de democrație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 Trebuie să existe un echilibru bun între Parlamentul European uh, și statele membre și interesele pe care acestea le apără. Această identitate europeană nu poate fi consolidată decât dacă cetățenii Uniunii Europene uh, dispun de instrumente care să le permite să uh, participe la această cetățenie europeană. Din secolul al XIX-lea, libertatea de expresie și dreptul la informații garantează valorile pe care se bazează identitatea europeană. Dreptul de vot este un alt pilon al acestei identități. Publicând opinii și și sensibilități din state diferite, Presa Europa asigură o legătură între aceste două exigențe democratice. Și uh, revin și la um, uh, internet. Evident, uh, internetul nu este un panaceu universal pentru cetățenii Europei, însă astăzi este primul mijloc media de informare în rândul tinerilor. Am văzut uh, prin campaniile lui Barack Obama în uh, Statele Unite și mai recent în Europa uh, prin succesul lui Beppe Grillo, care este potențialul unic al internetului. Din acest motiv, Presa Europa a dezvoltat, uh, pe lângă site-ul său internet, aplicații mobile și se implică în rețele sociale precum Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn și așa mai departe. Este un mijloc uh, de a ne extinde uh, audiența. Press Europa ca platformă digitală de referință pentru tratarea generală a realității europene face față acestor mutații pentru a asigura o înțelegere reciprocă între cetățenii uh, europeni. În următoarele luni, uh, uh, SEURO va acorda o atenție specială Parlamentului European și, evident, aleșilor săi. Născut în 2009, pe durata campaniei pentru alegerile europene, presa europe se dă mare importanță acestei întâlniri democratice. Lucrurile au evoluat de atunci și cu toții putem să ne bazăm pe această experiență de patru ani pe care o avem la redacția noastră. Alegerile europene uh, riscă să mobilizeze puțin tinerii electori, uh, însă noi considerăm uh, că informația trebuie și poate să fie împărtășită între europeni și asta poate să incite pe alegători să-și manifeste voința la vot. Uh, dincolo de 2014 ne interesează și modelul de participare politică care uh, se uh, naște pe internet. Trebuie să existe o legătură între alegători și aleșii lor. De altfel, vă spun că Presa Europa va invita euro, deputații europeni la dezbateri care vor fi transmise pe internet pentru a exista acest aspect de interacțiune. Vom face asta uh, din uh, primăvara 2013 până la alegerile din 2014. Uh, până la urmă, Presero va invita și pe comentatorii săi cei mai activi să intervine în mod direct în cadrul dezbaterilor de, de genul acesta. Pe 4 iunie uh, va avea loc uh, o, astfel, uh, o primă dezbatere de genul acesta, unde va exista o interacțiune între vizitatorii Parlamentului și eurodeputați. În cele din urmă, Presa Europe consideră că Parlamentul European este o instituție esențială pentru construcția unei dezbateri europene contradictorii și constructive, în care cetățenii pot să pună în perspectivă ceea ce se întâmplă în viața lor în fiecare zi și culturile lor naționale. În paralel, Presa Europe încearcă să uh, strângă uh, opiniile care traversează uh, continentul pentru a-i conștientiza pe cititorii săi în legătură cu Europa și viitorul său. Până la urmă, încercăm să animăm cât se poate de mult dezbaterile născute din lucrările dumneavoastră până la legele din 2014. Vă mulțumesc pentru atenție și dau cuvântul lui Alessandro Baranta, președinte al platformei noastre. Mulțumesc, signora președinte, signore, signor Mulțumesc. <clears throat> Mulțumesc tuturor. Avem acum posibilitatea de a pune întrebări. Sigur, Press Europe e important, de aceea v-am și invitat, dar nu avem nevoie de patru vorbitori, nu așa? Haideți să avem și întrebări. Îmi pare rău, dar nu cred că mai aveți multe de adăugat după câți au vorbit deja. Cine dorește să ia cuvântul? Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să vă felicit pentru ceea ce faceți. Eu v-am întâlnit și înainte, am vorbit cu dumneavoastră discutat eforturile pe care le întreprindeți și cred că lucrați, faceți foarte bine ceea ce faceți. Și eu vă urmăresc, am aplicația pe telefon și recomand tuturor colegilor să <clears throat> studieze această aplicație. E unul dintre puținele domenii unde putem vorbi de, un, de crearea unui spațiu public european. Sunt, e unul din puține domenii unde suntem aproape de așa ceva. Sigur, viața dumneavoastră este una dificilă. Știu că există discuții, există întrebări și aș dori și eu să menționez câteva dintre întrebări. Harta pe care ați arătat-o este una impresionantă, însă mă tem că ați uitat Scandinavia. Ați adăugat chiar și româna, ceea ce e foarte bine. Dar, dacă îmi permiteți o îngrijorare, Mă tem că ați uitat Scandinavia și cred că ar fi foarte bine să o adăugați pentru că mulți dintre eventualii eh, cititori vin din Scandinavia. Este doar o eh, recomandare. Și încă un aspect, pentru că reproduceți și traduceți cu succes articole din ziare, ce se întâmplă cu imagine, cu fotografiile? Peste 90% din tot ceea ce se consumă din punct de vedere informatic vor fi imagini. Și cred că ați uh, menționat că ați dori să vă adresați și tinerilor iar aceștia își iau aproape toate informațiile astăzi din imagini de pe internet, de la televizor. Aveți vreo idee cu privire la aceste aspecte? Există vreun plan în acest sens? Și o ultimă întrebare cât privește alegerile de anul viitor. Aveți planuri sau idei pentru a trata, pentru a acoperi uh, alegerile de anul viitor. Domnul Tavares. Euh. Mulțumesc. Mă voi exprima în franceză, având în vedere că nu este cabina portugheză astăzi. În primul rând, permiteți-mi să vă mulțumesc pentru munca depusă și eu sunt unul dintre cititorii foarte atenți știu că prin Pres Europa, presa portugheză este citită dincolo de granițele țării și este foarte important și chiar dincolo de granițele Europei. Ca și versiunea engleză care este citită în Statele Unite. Am văzut prese, numele Pres Europe citat mai ales pe bloguri economice și țineam să vă mulțumesc. Însă aș vrea totuși să vorbesc puțin, tocmai pentru că dumneavoastră ați făcut referire la alegerile de anul viitor și vreau să vă vorbesc despre rezoluția Parlamentului European de la sfârșitul anului trecut în privința acestor alegeri. a fost citată această rezoluție, însă rămâne totuși destul de obscură. Unele dintre amendamente sunt foarte importante. S-a cerut marilor familii politice europene să-și prezinte candidații în fața Comisiei. Este un aspect extrem de important al construirii democrației europene pentru că se alege și executivul în cadrul uh, acestor alegeri și nu doar legisla legislativul. Însă am mai cerut încă două lucruri, și anume programul politic, adică candidații să prezinte în fața Comisiei programul politic și nu să se bazeze doar pe baza, să se bazeze strict pe forța alianțelor politice. Însă era vorba despre un raport de inițiativă, nu obligatoriu. Și am mai cerut ceva. Un lucru foarte simplu și care ar trebui tradus în toate limbile și să existe o dezbatere cu candidații. Însă există și un alt aspect uh, mult mai dificil și anume acela de a avea o adevărată campanie pan-europeană. Am aprobat un amendament care cere candidaților care, uh, pentru președinția Comisiei să-și prezinte în mod personal candidatura în cele 27 și în curând 28 de state membre. Ar fi foarte important pentru că a face campanii diferite la Berlin, Paris și așa mai departe, nu e neapărat o rețetă de succes. Trebuie uh, să mergi la Atena și să le explici grecilor cum ai de gând să rezolvi problemele europene care uh, aduc atingere și poporului grec ar trebui să existe o rețea de ziariști și de mijloace media care să pregătească terenul în amontele alegerilor, cu mult timp înainte. Pentru pregătirea acestor dezbateri în capitale, în uh, centrele universitare. Trebuie să fie un proces uh, cât mai imaginativ cu putință. Campania uh, unii candidați la alegerile din Statele Unite s-au deplasat cu trenul, lucru care a fost și social și pe de altă parte și ecologic, nu-i așa? Deci trebuie să invităm candidații la comisie să viziteze fiecare țară europeană în parte. Pentru că democrația europeană va avea enorm de mult de câștigat din această inițiativă. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Să nu se creadă însă acum că Press Europe uh, ne ajută sau ne stă la dispoziție în uh, alegeri Sigur, îi putem uh, ruga să uh, povestească despre alegeri, să, să scrie despre alegeri, sigur, dar noi putem ruga să facă campanie electorală în <clears throat> locul nostru. Puteți, uh, pe mine puteți să mă uitați pentru că eu nu vă mai candida. Și eu citesc uh, Press Europe și apreciez și aplicația dumneavoastră și mă bucur că există susținerea Comisiei Sunt uh, e de, recomand, e de remarcat cum raportați, cum ați arătat situația din Cipru, de exemplu, din perspectivele țări, din Germania, din Franța, din Cipru. E foarte interesant, nu mulți fac asta, ceea ce ne arată că suntem uniți în diversitate, de fapt. E bine că putem vorbi astăzi cu dumneavoastră aici, după ce azi dimineață am vorbit despre limbile pe cale de dispariție. Sigur, nu ne așteptăm să scrieți de mâine și în uh, corsicană, dar ar fi bine să țineți cont de ceea ce spunea colegul Morton. Dacă ați putea umple acele pete albe ușor, ușor. Câteodată e interesant să vezi care e poziția țărilor din nord Mm. mi se pare că de multe ori sunt mult mai rațional și mai calm decât dacă ne îndreptăm privirea către sud. De aceea cred că ar fi bine să existe un echilibru. Însă, ce nu înțeleg, un lucru, cum spunea și colegul, aveți română aici, foarte bine, importantă, dar nu aveți maghiara, iar uh, maghiara sau ungaria e foarte importantă, mai ales astăzi. Asta e problema ungurilor, că nimeni nu le înțelege limba. și că de multe lucruri pe care le fac sunt prost înțelese aici pentru că nu sunt traduse cum trebuie. Am fost acum patru săptămâni în Ungaria și am spus dacă faceți o modificare a Constituției despre care lumea își va da cu părerea, traduceți-o în engleză ca lumea să înțeleagă. Pentru că ce ajunge la noi, nimeni nu știe cine a făcut traducerea aceea și toți se iau după o primă versiune, care poate să nu fie corectă. Și atunci apar uh, interpretări greșite. N-am spus că așa e cazul, dar se poate întâmpla. De aceea, mie mi-ar plăcea să citesc uh, informații, știri din Ungaria. Poate găsiți pe cineva cu cunoștințe de maghiară care să citească ziarele din Ungaria. Să nu se creadă că acolo toată presa e controlată de către guvern. Am numit doar Ungaria, dar mai există și alte câteva pete albe pe hartă. Cred că puteți să mai creșteți un pic, să mai cuprindeți mai multă diversitate. M-aș bucura să citesc mai multe din Balcan, dar bine, am uh, și alte surse. Mai există alte întrebări? Nu? Atunci dau cuvântul uh, domnului cu părul mare, care n-a vorbit încă. V-am întrerupt mai devreme dar sper că sunteți cel puțin la fel de informați ca și colegii dumneavoastră. Sul cunde delle domande, per altre magari lascerò. Mulțumesc. Voi încerca să răspund așadar unor uh, întrebări și uh, îi mai las și colegului meu câteva răspunsuri. Ce un proiect care a început acum patru ani și iată încet, încet începe să funcționeze și printre altele datorită comisiei. Sigur că dorința este să ne extindem și în alte țări care devin din ce în ce mai relevante. Dorim neapărat să ne extindem, însă acest lucru depinde și de ceea ce se întâmplă cu comisia. Cât privește imaginile, cred că colegul meu se va referi la acest aspect, mai ales eh, important în comunicarea cu tinerii. Și aici am dorit să ne extindem, da, dar și sunt, sunt aspecte care aduc cu sine totodată și costuri suplimentare. Și nu e vorba doar de articole care se traduc. Foarte interesantă și uh, observația legată de alegerile de anul viitor în Parlamentul European. Se va încerca sau să se încerce ca Price Europe să devină un instrument prin care candidații să se prezinte la nivel uh, european, nu doar în capitale. Press Europe e un uh, proiect redacțional foarte important pentru alegerile europene. Dorim să promovăm această dezbatere și dorim să ne asigurăm că această apatie sau acest scepticism european din multe state membre va fi înfrânt prin dezbatere și prin uh, informații, pentru că nu e benefic. De aceea e bine să creăm o rețea europeană. Da, mai lipsesc câteva țări, dar dacă vom reuși să transmitem punctele noastre de vedere, de exemplu, cum a fost cazul Greciei, acum cu Cipru, să arătăm și poziții diferite, dar și să arătăm ce se gândește în Austria, în Germania. Sunt, uh, cu toate, sunt informații importante. Și mai dau cuvântul lui Eric Morris pentru continuare. Nu, eu dau cuvântul, spune doamna președinte, domnul Morris. Um, pour Mulțumesc, domnul președinte. Pentru a răspunde la întrebarea noastră în legătură cu modul în care am putea să reflectăm ceea ce se întâmplă în Ungaria. Ei bine, limbile uh, cu care lucrăm sunt limbile în care uh, avem traducere. Ne interesează ce se întâmplă 27 de state membre ale Uniunii Europene. Uh, ne interesează ce se întâmplă în statele în curs de uh, aderare, Croația, Turcia și așa mai departe. De exemplu, săptămâna trecută, atunci când a avut uh, loc votul în legătură cu reforma Constituției uh, în Ungaria, am luat în considerare ce au spus ziarele din opoziție și ce a avut de spus ziarul care susține partidul aflat la guvernare. Am uh, tradus aceste articole și le-am furnizat uh, procentului de 73% dintre cititori care ne urmăresc în limba lor uh, maternă. Deci încercăm să facem o revistă a presei, să luăm în considerare mai multe opinii și să vedem reacțiile la ce se publică în Ungaria, în state precum Germania și așa mai departe. Din păcate însă nu avem resurse uh, pentru traducerea uh, articolelor din uh, Scandinavia. Am făcut un efort însă ca marile limbi, limbile cele mai vorbite în uh, Uniunea Europeană să fie acoperite. Ne-am gândit și la poloneză, cehă și română, uh, pentru că erau uh, limbi ale statelor nou intrate în Europeană am avut ca și criterii de alegere faptul că uh, popoarele din Scandinavia vorbesc mai bine engleză și uh, franceză decât uh, alte popoare ale Europei. Am încercat să creăm o versiune în română și în cehă, de asemenea și în poloneză, dar Încercăm prin asta să ne adresăm uh, un număr cât mai mare de uh, europeni care să ne poată urmări într-o limbă pe care o înțeleg bine. Apoi, în ceea ce privesc, privește imaginile pe presă Europe, de patru ani încoace am încercat să ne tot dezvoltăm capacitatea de a căuta articole în toate limbile Uniunii uh, Europene, inclusiv uh, în limbile care nu sunt reprezentate pe uh, site. Am făcut un efort uh, consistent de muncă în acest sens. Am încercat să dezvoltăm niște instrumente uh, digitale, iar peste câteva săptămâni uh, vom uh, pune pe site și uh, documentare uh, web. Vom avea și transmisiuni uh, video la un moment dat, să pentru asta încercăm să realizăm anumite parteneriate uh, Există însă mereu această constrângere și această preocupare din partea noastră de a oferi un acces în 10 limbi la aceste imagini, la aceste uh, înregistrări. Și toate acestea în condiții de maximă calitate, așa cum se întâmplă și la articolele scrise. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumim foarte mult. Mai există vreo întrebare din sală? Nu? Ba da, se pare că da, domnul uh, Boris. Vazi. Mai întrebare de la domnul Boris, vă rog. Części nawiązuje do naszego poprzedniego tematu, bo przecież... Mulțumesc. Aș dori să fac trimiteri la subiectul anterior și anume promovarea limbilor. E clar că acest subiect își găsește importanța și în cadrul acestei discuții. Practic se încearcă concentrarea pe o platformă a tuturor informațiilor importante, câtă vreme se încearcă prezentarea lor într-o manieră cât se poate de obiectivă. Ceea ce se întâmplă în anumite state membre presupune că trebuie să se caute o măsură exactă a opiniilor exprimate, că sunt de stânga sau de dreapta. Eu urmăresc versiunea în limba poloneză. Polonia este un exemplu bun al unui fenomen, și anume ce se întâmplă în Europa și în lume nu este întotdeauna reflectat așa cum trebuie în mass media poloneză, pentru că aceasta are limitele sale în a reda toate uh, aceste informații. Până la urmă, în legătură cu Europa, informațiile se limitează adesea doar la summiturile europene. Ori până la urmă vorbim despre o bună informare a cetățenilor noștri. De altfel, toate mijloacele mass media se concentrează mai ales pe aspectele care țin de actualitatea internă, ori acest lucru este normal. faceți o muncă minunată, o treabă formidabilă, dar trebuie găsit un mijloc pentru a sensibiliza polonezii, grecii, italienii, pentru a-i face să îi înțeleagă că existați. Ar trebui așadar să vă popularizați uh, activitățile în statele membre pentru ca platforma dumneavoastră să devină uh, un fel de uh, instrument obligatoriu în statele membre atunci când vine vorba despre informare. Până la urmă, trebuie să vă popularizați foarte bine uh, munca uh, la nivel local, regional, național. Comunicarea, promovarea, exact acestea sunt uh, elementele cheie. Cum doriți să vă promovați în mijloacele mass media de la nivel național, pentru că aveți multe de făcut la acest nivel. Doamna președinte, dorește cineva să răspundă? Forten, uh... Da. Voi răspunde eu, dar în poloneză. Dziękuję szanownym państwu za tak dużo dobrych słów na temat tego. Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc uh, pentru toate aceste cuvinte amabile în legătură cu uh, activitatea presei Europe. Evident, uh, avem de-a face cu un demers excepțional. Vedeți și dumneavoastră rezultatele finale, însă în spatele acestora se află o întreagă rețea logistică, foarte mulți oameni. Noi uh, prezentăm uh, uh, edițiile ziarelor tradiționale, care adesea apar doar pe hârtie. Avem posibilitatea de a oferi toate aceste informații datorită contribuabilului european. Sunt informații bune pe care le prezentăm, nu ne este rușine de ele, din contră suntem mândri de ceea ce putem să facem. Dăm uh, acces uh, în mai multe limbi uh, cetățenilor la aceste informații. Avem foarte multe surse și, evident, toate acestea au fost realizate într-o manieră treptată. Adăugăm mereu elemente noi și, în acest context, aș dori să vă mulțumesc pentru toate intervențiile care spuneau că uh, 70% din, uh, 90% uh, din ceea ce uh, consumăm, consumăm prin uh, uh, imagini. Da, e adevărat. Consumăm 90% din informații pe uh, ecrane, pe ecranele calculatoarelor, telefoanelor inteligente, tabletelor. Prin urmare, acesta este un moment uh, în care presa euro poate să aducă o valoare adăugată uh, la demersul de a transmite informații, mai ales tinerilor. Până la urmă, acesta este un element al acțiunii noastre care va fi accentuat uh, puternic pe viitor. Evident, dorim de asemenea să avem acces la mass media locală. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc. Cred că din partea comisiei nu e nimeni aici. Dorește cineva să ia cuvântul? Nu. Bine. Dacă nu doriți să luați cuvântul, sper că veți finanța totuși. Acum ați vorbit cu toții. Vă mulțumesc pentru prezență. A fost uh, foarte bine că v-am avut aici. Cred că mulți dintre cei din sală nu v au cunoscut, iar cei care au aflat acum pot, pot transmite mesajul mai departe. Eu întotdeauna mă bucur dimineața când pot citi pe scurt lucruri care mă interesează din Europa, pe care altfel nu le-aș fi găsit. Cel puțin mie îmi lărgește orizontul și asta e foarte bine, indiferent de vârstă. Mulțumim, această sesiune de dimineață se încheie aici, urmează întâlnirea coordonatorilor. Cine nu e coordonator trebuie să părăsească sala.